Eh, informația număr 2. Un al doilea anunț din țări eh, precum Siria, Bahrain și Yemen vin știri eh, îngrijorătoare. În toate aceste țări, demonstrații ale oamenilor care cereau schimbări democratice au fost reprimate. Guvernele care trag cu arma în proprii cetățeni își pierd orice legitimitate. Violența trebuie oprită și cei responsabili pentru ea trebuie aduși în fața justiției. Kolejna informacja. W tym tygodniu społeczność... Următorul anunț. În această săptămână Comunitatea internațională comemorează săptămâna de solidaritate cu națiunile care luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale. În ultimele câteva decenii s-au făcut uh, multe progrese în, în lumea liberă pentru a elimina rasismul din viața de zi cu zi. Știm că rămân încă multe de făcut, atât în statele membre cât și în afara Uniunii Europene. Kolejna informația un alt subiect acum, aș vrea să vă informez că astăzi mi s-a comunicat că unul dintre colegii noștri, domnul Zoran Thaler, uh, a demisionat din funcția de membru al Parlamentului. Un al doilea coleg, domnul Strasser, și-a anunțat intenția de a demisiona în următoarele zile. Un al treilea membru, domnul Adrian Severin, părăsește grupul socialiștilor și democraților și va uh, lua loc pe băncile membrilor non-înscriși. Aceste demisii sunt rezultatul unor acuzații foarte grave care au apărut în mass media în legătură cu un comportament nepotrivit al acestor membri ai Parlamentului. Astăzi am uh, convocat o întâlnire extraordinară a biroului Parlamentului pentru a discuta situația. Ne vom întâlni în această seară din nou pentru a continua discuția. Vorbind în numele biroului Parlamentului și de asemenea cred în numele majorității colegilor din acest, uh, din acest Parlament, Pot spune că suntem hotărâți să avem o politică de toleranță zero față de tipul de acțiuni care au dus la demisiile colegilor noștri. În calitate de președinte, ales de către dumneavoastră, dragi colegi, sunt hotărât să fiu apărătorul onestității acestui Parlament și a membrilor săi. Avem o povară foarte grea a responsabilității în calitate de aleși ai cetățenilor. Cetățenii ne-au dat puterea să guvernăm în numele lor și nu trebuie să uh, trădăm această încredere care ne-a fost uh, oferită biroul a decis că aceste evenimente nefericite uh, trebuie să fie folosite pentru a trage anumite învățăminte. Faptele trebuie să iasă complet la lumină. Vom coopera cu toate autoritățile competente pentru a clarifica tot ce s-a întâmplat și pentru a verifica informațiile care au fost publicate. Biroul mi-a cerut să contactez uh, ministerele afacerilor externe din țările membrilor vizați pentru a determina ce uh, acțiune ar putea întreprinde uh, autoritățile judiciare din țările respective. Parlamentul trebuie să-și întărească codul de conduită pentru astfel de situații și trebuie să fie pedepse mai grele, mai severe. Acțiunile recente au arătat nevoia unui cod de conduită obligatoriu pentru activitățile de lobby în instituțiile europene. Vă voi informa în legătură cu evoluția în această chestiune pe măsură ce ele uh, au loc. Domnul președinte Schulz a cerut cuvântul. Sorry. Nu? Îmi cer scuze. Uh, point of order, Madame Alfano. O intervenție de procedură, doamna Alfano. Presidente, a già... Io volevo intervenire. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să vorbesc înainte ca noastră să exprimați hotărârea acestui Parlament de a cere demisia și a celui de-al treilea coleg care nu și-a dat încă demisia. Îi mulțumesc Parlamentului că a decis cu fermitate și hotărâre să implementeze o politică de toleranță zero în acest domeniu, pentru că aici uh, e la mijloc credibilitatea noastră a tuturor celor care suntem membri în Parlamentul European și să nu uităm că reprezentăm aici 500 de milioane de cetățeni și nu pe lobiști. Dziękuję pani. Chciałem... Mulțumesc, doamna Alfana, spune președintele. Mă voi întâlni cu cel de-al treilea coleg care încă nu și-a dat demisia pentru a discuta chiar această problemă. Domnul Bruno Golniș, o intervenție de procedură. Domnul Golniș. Monsieur, monsieur Domnule președinte, aprob în totalitate severitatea noastră. Sper că ea se va aplica și jurnaliștilor care s-au comportat ca niște provocatori și au comis un delict și care au încălcat în mod grav deontologia profesională. În rest, Parlamentul acesta este mult prea atașat uh, prezumției de nevinovăției pentru a comenta mai mult aceste fapte. Vă mulțumesc. Președinte, vă mulțumesc. Domnul Martin a cerut cuvântul. Äh, direkt anschließend möchte ich natürlich den Journalisten verteidigen. Mi se pare că ceea ce s-a întâmplat este de lăudat. Vă dați seama, domnule Buze, că vor mai apărea și alte cazuri asemănătoare. Ne-am dorit ca acești colegi care se simt vizați să se retragă înainte de a fi devoalați în presă. Asta pentru a Uh, păstra credibilitatea instituției noastre. Vreau să țineți cont de lucrul acesta și, de asemenea, să transmiteți această recomandare a mea tuturor uh, șefilor de grupuri politice. Pani Seneșin. Doamna Seneșin are cuvântul. Ok. Panie Przewodniczący, w swoim wystąpieniu powiedział... Domnule președinte, în discursul noastră spuneați că vorbiți în numele biroului și a majorității Parlamentului. Aceasta este opinia a întregului Parlament European. Suntem împotriva lucrurilor pe care le-au făcut foștii noștri colegi. Președinte, mulțumesc, domnul Schulz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș fi luat cuvântul dacă n-ar fi fost penultima intervenție. Toleranța zero este val valabilă pentru toți membrii acestei instituții. Tocmai de aceea pun o întrebare la care mă aștept să primesc un răspuns clar. Domnule președinte sau uh, secretarul general al acestui uh, parlament poate justifica modul în care a fost tratat uh, unul dintre contabilii Parlamentului European care a, a fost obligat să plătească 168.000 de euro înapoi Parlamentului European din pricina greșelilor efectuate de